Okay, colleagues, we can now make a start. We're waiting for colleagues to get here. Our rapport. Stimați colegi, așteptăm să vină și alți colegi, de exemplu raportorul pentru primul nostru vot, însă până atunci vreau să spun următoarele coordonatorilor. Ne gândeam să avansăm puțin uh, ședința noastră imediat după voturi, dar pentru anumiți colegi asta creează uh, probleme, de exemplu pentru domnul Venta și alții. Deci rămânem uh, cu uh, ședința coordonatorilor la ora programată 11 și 30 de minute. Deci vom face o pauză după voturi, iar coordonatorii vor reveni la 11 și 30 de minute, pentru că pentru alți colegi, coordonatorii e greu să acceptă schimbarea de program, au de votate în alte uh, comisii. Deci rămânem uh, la întâlnirea noastră conform uh, programului. După amiază vreau să reamintesc că avem o întâlnire la ora 15 și că apoi va veni și la ora 17.30 de minute domnul comisar Nides pentru a vorbi despre programul de lucru și prioritățile DigiEco. Ignațiu, văd că a venit și este la locul său, deci putem începe votul cu raportul pe marginea proiectului de aviz cu privire la accesul la medicamente. Ignațiu, vrei să spui ceva înainte să începem? Nu? Atunci putem trece direct la vot. Facem mai întâi un test. O verificare a votului. Poate toată lumea să apese pe butoane. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. O persoană văd că n-a votat. Votul s-a închis, da, funcționează în regulă. Putem deci începe cu compromisul A. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Trecem la compromisul B. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri uh, respins. Amendamentul 9. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm amendamentul 9. Votul s-a deschis. Da, e clar acum. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Amendamentul 18, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 19, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 22, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 25, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 25, votul s-a deschis. Acum e clar. Votul s-a închis. Clar se adoptă compromisul de Cine este pentru? împotrivă, abțineri se adoptă. Dăm pagina, sărim peste multe voturi și ajungem la compromisul E. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mai sărim niște pagini și ajungem la amendamentul 49. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 52, cine este pentru, împotrivă, abțineri, uh, respins. 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm 53, votul s-a deschis. A votat toată lumea. Uh, la 53 s-a închis votul. Se respinge clar la sfârșit. Amendamentul 54. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 55. Uh, vot pe părți. Prima parte. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cea de-a treia parte a aceluiași amendament 55 acum. Cea de-a treia parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, adoptă. 57 uh, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 57 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 59, votul s-a deschis. A votat toată lumea, votul s-a închis. Se adoptă. 61 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul G pentru, împotrivă,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 Prima parte pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm votul la prima parte a amendamentului 78. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Cea de-a doua parte a amendamentului 78 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 79 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 80 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Vot uh, electronic uh, cu privire la întregul aviz. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se adoptă cu mare majoritate. Felicitări lui Ignacio Corrao. Mulțumim de asemenea și pentru munca legată de compromisuri care a făcut uh, textul mai simplu și mesajul mult mai ușor de înțeles până la urmă. Trecem acum la primul raport al domnului Preda de astăzi. Densul are astăzi două rapoarte la vot. Primul este un raport important cu privire la creșterea eficienței cooperării pentru dezvoltare. Doriți să spuneți ceva, domnule președinte? Nu? Uh, domnule uh, Preda, doriți să spuneți ceva? Nu, domnule președinte? Atunci uh, putem să începem cu compromisul 1. Cine este pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Compromisul 2. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 50 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 51 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 52 pentru, împotrivă, uh, abțineri se adoptă, 53 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 3 uh, pentru, împotrivă, abțineri uh, se adoptă. Amendamentul 55 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm la 55, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu greu. Amendamentul 58, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 4. Vot în bloc, am înțeles, la compromisul 4 până la 7. Este de acord toată lumea? De acord cu asta? Bun. 4 până la 7 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Putem atunci trece mai departe la amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 62. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. 63 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 65 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 66 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 67 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 71 pentru, împotrivă, abțineri Socialiștii pot să-mi spună cum votează. 71 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 78 cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 79 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 82 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 83 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 83, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Este respins. 86 pentru. Împotrivă. Din nou la 86. Vă rog să ne spuneți cum votați. 86 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 87 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm 87, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 95. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 98 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge, 99 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm, 99, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Compromisul 8. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Vot în bloc acum pentru compromisele de la 9 până la 12. Este în regulă? 9 până la 12. Cine este pentru? Împotrivă? Abține? Se adoptă. Amendamentul 108. Cine este pentru? Împotrivă? Socialiștii nu au indicat cum votează, deci 108 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm la 108. Votul s-a deschis. Votul s-a închis se respinge. 114. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 116 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 117 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 118 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 119. Verificăm? Bine, verificăm la 118. Votul s-a deschis. Mi s-a părut clar, poate m-am înșelat. Votul s-a închis. O, nu. Se respinge. Domnul Preda a avut dreptate. Da, oamenii ar trebui să ridice mai bine mâinile. 119. Atunci... Intervenții fără microfon din sală. Ce spuneți? 119. 119. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. Compromisul. Am făcut compromisul, să doamna președinte. Uh, amendamentul 123. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm la 123, uh, am semnale mixte de la unii spune doamna președinte. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 6. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă vot în bloc la compromisurile 13 până la 17. 13 până la 17. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 12 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm amendamentul 12. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 13 pentru. Împotriva abține se adoptă. Amendamentul 15 pentru. Împotrivă. Abțineri. Verificăm amendamentul 15. Votul s-a deschis. A votat toată lumea. Votul s-a închis. Se respinge. Amendamentul 16 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 18, votul s-a deschis. Votul s-a închis, se adoptă. Am făcut compromisurile, amendamentul 21. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 23 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Amendamentul 33 pentru... Nu, l-am făcut pe acesta. Ba nu. 33, spune doamna președinte, pentru împotrivă abține se respinge 34 pentru... Doar membrii pot să strige nu și asistenții, spune doamna președinte. împotrivă abțineri, se adoptă. 35 pentru,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 Vot cu apel nominal. Este vorba despre un raport uh, deschis. Votul s-a închis. Se adoptă cu mare, mare majoritate. Mulțumim și felicitări domnului Preda pentru un raport excelent, o cooperare excelentă și pentru uh, uh, faptul că am trecut repede peste voturi. Okay, we can move to next... Putem trece la următorul punct, care este votul pe avizul privind promovarea egalității de gen în domeniul sănătății mentale și al cercetării clinice. Raportorul este Flora Marcelesi. Nu știu dacă este astăzi aici. Nu. Nu? Bun. Votăm amendamentul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Încă o dată, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm amendamentul 1 și deschidem votul. Votul se încheie și se adoptă. Amendamentul 2. Cine este pentru? Potriva abțineri se adoptă. Amendamentul 3 pentru? împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 1 cu totul pentru împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 4 în două părți, prima parte pentru, împotriva abțineri se adoptă, cea de-a doua parte pentru, împotriva abțineri se adoptă. Și apoi amendamentul 5. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 6. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 7. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A. Pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Putem să-l verificăm. Compromisul A. Deschidem votul. Și s-a încheiat votul se adoptă cu o majoritate foarte mare. Vedeți? Amendamentul 10. Cine este pentru? Împotrivă? Amendamentul 10, da? Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Amendamentul 11 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul B pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă.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 Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 34 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă și vot electronic pe întregul aviz. Aveți votul acum. Votul este deschis. S-a votat și votul se închide. Deci se adoptă cu o majoritate convingătoare. Mulțumim uh, raportorului și îl felicităm pentru acest aviz. Domnul Guerrero vrea să ia cuvântul. Acum voiam doar să rog pe cei de la comisie să-l felicite pe domnul Sebastian pentru aviz, pentru că el a fost reprezentat, dar ar fi totuși o recunoaștere pentru munca sa și vreau să-l felicităm. Vreau să se consemneze acest lucru în uh, proiectul uh, în procesul verbal. El a părăsit Parlamentul, îi cunoaștem însă activitatea și vrem să-i mulțumim pentru activitatea sa. Mulțumim, domnul Guerrero. Deci se vede că există o recunoștință și între adversarii politici. Trecem acum la raportorul anual referitor la activitățile financiare ale Băncii Europene de Investiții. Domnul Luca a fost raportor, nu vrea să spună nimic, putem trece acum la vot. Compromisul B pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 4 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 13 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul oral 1 pentru, împotrivă, se abține, se adoptă. Amendamentul 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 15 pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Amendamentul 15, deschidem votul. A, des, a votat toată lumea, votul este închis și este respins. Da. Compromisul D pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Amendamentul 22 pe două părți, prima parte de la 22 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, cea de-a doua parte de la 22 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom verifica cea de-a doua parte de la 22, cred că s-a adoptat, dar deschidem votul electronic. Votul se închide și se adoptă la limită. 25 acum, a, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, amendamentul 26 pentru, împotrivă, abțineri, nu, haideți să verificăm 26. Votul e deschis la 26. S-a votat, acum votul e închis și se adoptă fost foarte multe abțineri, dar s-a adoptat. 27 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 28 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 30 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Compromisul F pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 37 pentru, împotriva, abțineri se adoptă și apoi uh, votul general pe întregul proiect de aviz. Aveți acum votul deschis. Toată lumea a votat și eu însumi, însă. Bun. Votul este închis și a fost adoptat cu o majoritate mare. Mulțumim și felicitări. Mulțumim pentru uh, compromisurile pe care ați elaborat. Ne-au înlesnit activitatea ce au accelerat-o, mulțumim, și putem trece mai departe la următorul raport al domnului Preda. Este un aviz cu privire la raportul anual privind drepturile omului și democrația în lume pentru 2015. Domnule Preda, vreți să spuneți ceva înainte să începem votul? Vom începe votul. Compromisul 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Verificăm amendamentul 10, deschidem votul. A votat toată lumea, votul se închide și a fost respins. Deci e clar că oamenii trebuie să ridice mâna mai clar. Compromisul 2. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 12. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se respinge. Compromisul 6. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 18. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 20. Urmează. 20. Pentru, împotrivă, abțineri. Putem să verificăm amendamentul 20. Deschid. Votul se închide și se respinge. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 22 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul 5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 34 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 35 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul, 5, compromisul 8, își cer scuze doamna președinte, Compromisul 8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 39 pentru, împotriva abțineri se respinge. Amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 45 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 50 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 51 pentru, împotriva abțineri se adoptă, amendamentul oral 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 56 pentru, împotriva abțineri se respinge, deci 53 acum, este în două părți. Prima parte de la 53 pentru împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. Prima parte de 53 aveți votul deschis. Votul este închis și se respinge. Cea de-a doua parte de la 53, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 54, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Verificăm 54, este deschis votul la 54, deschis, a votat toată lumea, votul se închide și se adoptă. 55 pentru, potrivă, abțineri se respinge. 64 pentru, potrivă, abțineri. Cred că este respins, dar verificăm electronic, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis se respinge. 67 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 70 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri. Vom verifica electronic. 71, votul e deschis. Votul este închis. Se respinge. 72 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 73. Vreți să verificăm? La 73 deschideți votul. 72. Votul este închis și se respinge. Da, aveți dreptate. Oamenii ridică târziu mâna și se pare că votează exact invers. 73 acum. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 76 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 77 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Ba da, da, se respinge. S-a respins de o mare majoritate, vă arătă. 85 acum pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și votăm pe întregul aviz. Votăm electronic, votul este deschis. A votat toată lumea, Votul este închis și este adoptat uh, cu o mare majoritate. Felicitări, domnule Preda, și încă o dată mulțumiri. Trecem la ultimul vot, accesul la uh, energie în țările în curs de dezvoltare. The compromise again. Compromise one. Although... Multe compromisuri. Să vedem. Compromisul 1. Pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63. Pentru? Împotriva? Nu, mă iertați. Wait a minute, sorry. We're on the... Stați puțin, că suntem la întrebarea orală acum. Ah. Oh, sorry, you're absolutely right, Mr. Preda. It hasn't been given to me. Domnul Preda are dreptate. Nu avem eu acest document. Avem întâi întrebarea orală și apoi rezoluția. Deci începem din nou cu întrebarea orală. Nu avem amendamente aici. Vot electronic. Votul este deschis. It's a good job the EPP is awake this morning and helping us. <laughs> Yeah. Ce bine că ne ajută PPE-ul astăzi. Votul este închis. Se adoptă cu o majoritate largă. So, we move to the, to the, to the... Trecem deci la rezoluția privind accesul la energie în țările în curs de dezvoltare. Compromisul 1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 63 pentru, împotriva abțineri respins. Amendamentul 67 pentru, împotriva abțineri respins, 68 pentru, împotriva abțineri respins, 69 pentru, împotriva abțineri. Verificăm pe cale electronică. <laughs> The vote is closed. Votul e închis. And it's carried. Se adoptă. Amendamentul 70 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm, votul este deschis. Everybody voted, vote closed. A votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. 71 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vreți să verificăm 71? Votul e deschis. Everyone voted. A votat toată lumea, votul e închis, se adoptă. 72 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 73 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 74 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 75 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 77 pentru, împotriva, abțineri respins. 76 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 78, vot pe părți. Prima parte, pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm prima parte pe care electronică. Votul este deschis. Votul e închis. Respins. A doua parte pentru, împotriva, abțineri, respins. 79 pentru, abțineri, împotriva abțineri, verificăm. Votul este deschis. Am votat cu toții, votul e închis, se adoptă. 80 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 81 pentru, nu, 81, prima parte, pentru că e vot pe părți, pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis și se adoptă. A doua parte, la 81, pentru împotriva abțineri respins. 82. Tot pe părți. Prima parte, pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 83. Pentru, împotriva, abțineri, verificăm. Votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă, 85 pentru, împotriva abțineri verificăm, votul este deschis, votul este închis, se adoptă, 86 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 87 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 88 pentru, împotriva, abțineri, respins. 89 pentru, pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 89, votul e deschis. Votul este închis. Se adoptă. Compromisul 2. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. am ajuns la 90, doar a doua parte este o adăugire pentru împotrivă, abțineri, respinsă. Amendamentul 92 pentru împotrivă, abțineri, respins. Trecem la 96 pentru împotriva abțineri, respins 97 pentru împotriva abțineri, se respinge. 102 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm la 102, pentru că unii nu votează deloc. Votul e deschis, la 102. Votul este închis. Respins. ar fi bine să ne indice liderii de grup cum se votează. Amendamentul 101 pentru împotriva abținere respins, 99 pentru împotriva verificăm la 99, votul e deschis. S-a votat, am închis votul, respins. Amendamentul 98 pentru împotriva abțineri respins. 100 pentru, împotriva abțineri, respins. 103 pentru, împotriva abțineri, respins. 104 pentru, împotriva abțineri, respins. 106 pentru, împotriva abțineri. Verificăm la 106, votați acum. Votul este deschis. Votul este închis. Respins. 105 pentru. Împotriva. Abțineri. Cred că s-a adoptat, dar uh, verificăm pe cale electronică. Votul închis și se adoptă la două voturi diferență. Acum uh, Considerente. Amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Amendamentul 3 adoptat, amendamentul 4 se adoptă de asemenea, amendamentul 5 pentru împotrivă abțineri se adoptă, compromisul 3 pentru împotrivă abțineri se adoptă, amendamentul 8 pentru împotrivă abțineri respins, Amendamentul 12 pentru împotriva abținere respins, 13 pentru împotriva abținere respins, 14 pentru împotriva abținere respins, 15 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm pe cale electronică. Votul este acum închis. Se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 19 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, 20 pentru împotrivă, abțineri. Verificăm amendamentul 20. Votul e deschis. A votat toată lumea. Votul este acum închis. Se respinge. Amendamentul 21. Pentru, împotriva, abțineri, respi... Uh, uh, se adoptă. 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 23 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 24 pentru, împotriva, abțineri, respins.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 împotriva abțineri respins, 32 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 33 pentru, împotriva abțineri verificăm, la 33 votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis, se adoptă. 34 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 35 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm la 35, votul este deschis. Votul este închis. Se adoptă cu un vot diferență. 36 pentru, împotriva, abțineri. Verificăm 36, votul e deschis. A votat toată lumea, votul e închis, se adoptă. Urmează 40 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 41 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 42 pentru, împotriva abțineri respins, 43 pentru, împotriva abțineri respins, 44 pentru, abțin, împotriva abțineri. Verificăm. Verificăm 44 pe care electronică. have voted, vote closed. A votat toată lumea. Se adoptă. 45 in favor. 45 pentru, împotriva, abțineri, respins. 46 pentru, împotriva, abțineri, respins. 47 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 48 pentru, împotriva, și verificăm. A votat toată lumea? Respins, 49 pentru, împotriva abține respins, 50 pentru împotriva abține respins, 51 pentru împotriva abțineri respins, 52 pentru împotriva abțineri respins, 53 pentru Împotrivă. Abțineri. Cred că se adoptă, da, verificăm. Votăm acum. Votul e închis. Se adoptă. 55 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 56 pentru împotriva abțineri. Verificăm. Votul este deschis. A votat toată lumea, votul e închis, se respinge. 57 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 57, votul e deschis. The vote is closed. It's rejected. Uh, respins. 58 pentru, împotriva, abțineri, respins. 59. 59 pentru împotriva abțineri uh, se adoptă, 60 respins, 61 respins. Și acum votăm rezoluția pe ansamblu, vot electronic, votul e deschis. The vote is closed. Votul e închis se adoptă cu o mare majoritate. O să ducem și întrebarea la, la plenară. S-a încheiat votul. Acum avem o pauză până la 11 jumătate când începe întâlnirea coordonatorilor. Yeah,